care se aplică atât produselor care vin din afara Uniunii Europene, cât și cele care vin din interiorul Uniunii Europene. Iată, acesta am vrut să vă spun. Domnul președinte, mulțumesc domnule Kelly. Iată că am terminat cu explicațiile de vot și procesul verbal al ședinței de astăzi va fi înaintat uh, ședinței plenare la începutul următoarei ședințe plenare. Dacă nu sunt Uh, obiecții, atunci vom transmite acest proces verbal către instanțele uh, competente pentru a primi astfel de procese verbale. Se întrerupe ședința. Mulțumesc! Thank you very much. Thank you, Kelly. Thank you very much. <laughs>